Federației FD din 23 iunie 2010 va fi în rândul membrilor neînscriși. Autoritățile competente din țările de jos mi-au informat că domnul Luis Bontes a fost înlocuit de domnul Lucas Hartong și că doamna Janine Hannes Plaschert a fost înlocuită cu domnul Ian Mulder din data de 22 iunie 2010, așadar de ieri. Urez bun venit celor doi noi colegi. Mulțumesc. Conform articolului 3, aliniatul 2 al regulamentului Parlamentului European, mi se spune că mandatele acestora au fost verificate și, de asemenea, nu există niciun fel de chestiuni cu privire la uh, statutul dânsora, dân, dânșilor. Vor, uh, cei doi domni vor lua parte la activitățile parlamentare și până când se verifică situația dânșilor. Secretariatul membrilor neînscriși mi-au